Good evening to everybody. Bună seara tuturor. Eh, doresc să le urez bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale la această întrunire a Comisiei Interparlamentare. Ședința noastră se va împărți în două secțiuni. Prima, garanția pentru copii, și a doua, salariul minim echitabil. Înainte de a trece la fondul discuției, aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu organizarea științei de astăzi. Aveți cartonașe în sală și dacă doriți să interveniți, vă rugăm să le utilizați. Avem cartonașe albe, arată ca cel din mâna mea Însă aveți grijă că sunt special făcute pentru prima parte și pentru a doua. Timpii de intervenție vor fi împărțiți în conformitate cu formula următoare. trei reprezentanții Parlamentului Naționale, un parlamentar european, apoi alți trei reprezentanții Parlamentului Naționale și așa mai departe. Această formulă ar putea să suferă o serie de adaptări pe parcursul dezbaterilor. Acum dați-mi voie să-i dau cuvântul lui Gordon Maras, președintele Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă, Sistem de Pensii și Parteneriat Social în Parlamentul Croat. Dânsul va prelua președinția ședinței și ne va ține o locuțiune introductivă. Mulțumesc foarte mult! Am să continui în limba croată, așa că vă rog să vă puneți căștile. Stimate domnilor, stimați domni, stimată doamnă Nicolsonova, dragi colegi, îmi face o plăcere deosebită să mă adresez parlamentarilor din Parlamentele Naționale și parlamentarilor europeni cu această ocazie. Am uh, onoarea de a prezida Comisia Interparlamentară Europeană și astăzi vom discuta teme deosebit de importante. Prima, garanția europeană pentru copii ca instrument de combatere a sărăciei. Și vom trece direct la această temă. Știm cu toții cât de important este factorul demografic. Știm cu toții cât de importante sunt eforturile menite a crea standarde similare, dacă nu identice, pentru toți cetățenii noștri, mai precis pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Este o temă deosebit de importantă în opinia mea, mai ales că asistăm la îmbătrânirea populației. Știm foarte bine că trebuie să investim în viitor și copiii sunt viitorul nostru. Provocările ce ne așteaptă impun reacții urgente. Și suntem deosebit de fericiți să vedem că noua Comisie Europeană a recunoscut importanța acestei teme. Și avem o persoană care se ocupă direct de chestiuni demografice. De aceea voi începe prin a-i da cuvântul uh, doamnei Dubroca Șoița, vicepreședinta Comisiei răspunzătoare de democrație și demografie. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Maras, stimate comisar Schmidt, onorați membri ai Parlamentelor Naționale, onorați membri ai Parlamentului European. În primul și primul rând, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să particip la acest schimb de opinie pe tema garanției pentru copii. Știu că colegii mei Gentiloni și Dombrovski s-au discutat semestrul european împreună cu dumneavoastră în această dimineață și astăzi sunt și eu alături de dumneavoastră, sprijinind anunțul doamnei președinte Van der Leyen privind semestrul european, anunț făcut în iulie trecut. De altfel, salut faptul că Parlamentul European acordă atenție acestei garanții pentru copii în contextul semestrului european. Doamna van der Leyen a spus că trebuie să investim mai mult în viitorul copiilor noștri. Mesajul este absolut clar. Sunt cuvinte care sintetizează importanța pe care doamna președinte van der Leyen o acordă condițiilor în care copiii cresc în Europa, împreună cu colegul Nicolas Schmidt, doresc să vă prezint uh, în 2021 proiectul pentru această garanție pentru copii. Sunt sigură că onorații membri ai Parlamentului Național prezenți aici în sală vor fi de acord când voi spune că toți copiii trebuie să aibă acces la serviciile și la instrumentele de sprijin de care au nevoie până în perioada, și inclusiv în perioada adolescenței. Protejarea drepturilor copilului este prevăzută în articolul 3 al tratatului mm, UE. Și atunci, care este rolul Comisiei Europene în acest context? Doresc să felicit statele membre pentru ceea ce au făcut în relația cu copiii. În 2017, Parlamentul, împreună cu Comisia și Consiliul, s-au asigurat că combaterea sărăciei în rândul copiilor a devenit un, devin un pilon, o parte integrantă a pilonului european al drepturilor sociale. La audierea de acum câteva luni din acest Parlament, nu chiar în această cameră, în această clădire, am spus că prioritatea mea va fi investirea în copii repet acest lucru și vă spun că am nevoie de sprijinul dumneavoastră dacă dorim într-adevăr ca lucrurile să meargă în această direcție. Este o recomandare a Comisiei din 2013 privind investițiile în viitorul copiilor, o recomandare care se numea, dacă aduceți aminte, uh, ruperea cercului uh, dezavantajării generale. E nevoie să asigurăm dreptul copii, copiilor la participare în viața democratică a Uniunii Europene. Plus valoarea europeană va consta în această garanție pentru copii menită a elimina barierele existente în prezent la nivel național, în special acele bariere care împiedică pe copii de la accesarea celor servicii de care au nevoie pentru propria bunăstare și dezvoltare personală. O garanție europeană integrată pentru copii ar trebui să includă măsuri de sprijin pentru gospodăriile cu un singur părinte sau cu probleme financiare, să asigure incluziunea părinților pe piața forței de muncă, să ofere acces la asistență medicală, educație gratuită și la nutriție adecvată de la naștere. În lumina acestor considerații, în prezent, Comisia analizează fondul, forma și calendarul acestei inițiative și peste doar câteva momente, colegul meu, domnul comisar Nicola Schmitz, o să vă ofere informații suplimentare în legătură cu planurile și obiectivele noastre pentru etapele ulterioare. Am fost însărcinată cu pregătirea unei strategii cuprinzătoare privind drepturile copilului. Încă suntem în etapele inițiale cu acest proces, însă obiectivul nostru este acela de a include acțiuni menite a asigura protejarea copiilor vulnerabili, online și offline, să creăm un acces mai facil la justiție și să prevenim uh, actele de violență. Această strategie va trebui să promoveze participarea copiilor în exercițiul democratic european. De exemplu, ideea e ca sub umbrela conferinței prin viitorul Europei am putea include în dialogul, un dialog al copiilor și tabere de vară axate pe o tematică specifică propusă chiar de copii. Comisia are contacte cu grupurile de copii prin programele Back to School. De asemenea, punem accentul pe protejarea copiilor migranți, din categoria migranților și minorii neînsoțiți. Sunt printre cele mai vulnerabile categorii în, în prezent în Europa. Nu ne putem permite să scăpăm din vedere o întreagă generație de copii. Avem un temei juridic solid, articolul 3, de exemplu, din Tratatul Uniunii Europene și articole 24 și 32 din Carta Drepturilor Fundamentale. Cele 11 puncte de pe agenda europeană privind drepturile copiilor și la acestea se adaugă și Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului. Toate statele membre au semnat această convenție. Sigur, doresc să avem o consultare largă cu toți factorii implicați, societatea civilă, ONG-uri. Însă, pentru cine facem asta? O facem pentru copiii noștri, așa că aș dori să aud și opinia copiilor Uh, opiniile lor, uh, nevoile lor trebuie luate în calcul. Strategia urmează să fie adoptată în prima jumătate a anului 2021. Stimați parlamentari, cândva cu toții am fost copii. Este esențial ca fiecare copil să aibă dreptul și accesul la oportunități egale în viață. Politicile noastre vor avea un impact direct asupra vieții copiilor. De aceea vrem să le auzim opiniile în contextul conferinței prin viitorul Europei. Onorați parlamentari, noi ne bazăm pe mecanismele de protecție socială și de asigurare a respectării drepturilor omului europene. Obiectivele noastre se aliniază la Agenda Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă. Într-adevăr, strategia are potențialul de a aduce o plus valoare considerabilă la promovarea și protejarea drepturilor copiilor pentru că ne va oferi un mesaj, posibilitatea de a transmite un mesaj puternic în forurile internaționale multilaterale. Să nu uităm niciodată că drepturile copiilor sunt universale și copilul rămâne un copil oriunde ar fi în lume. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamnă Șuița! Vă mulțumim pentru această locuțiune introductivă. Sper că planul dumneavoastră va include și măsuri de protejare a copiilor online. Mai devreme, în cursul zilei, fica mea m-a sunat și nu mi-a spus te iubesc, mi-a spus tata a căzut uh, rețeaua Wi-Fi. Copiii au prioritățile lor și le știm foarte bine. Aș dori să dau acum uh, cuvântul domnului comisar Nicolas Schmidt, uh, comisar pentru ocuparea forței de muncă și drepturi sociale. Aveți cuvântul, domnule comisar. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați deputați. Încep prin a vă spune că sunt foarte încântat să pot participa la această dezbatere pe un subiect atât de important. Aici, la Parlamentul European, s-a născut ideea unei garanții pentru copii. Și mi-amintesc foarte bine că am participat în 2015 la un seminar prezidat de unul dintre colegii noștri de aici, în calitate de reprezentant al uh, președinției luxemburgheze de pe atunci a Consiliului, când a fost promovată această idee. După cum știți, președintele Comisiei, uh, Ursula von der Leyen a promis să construiască o garanție pentru copii care să susțină toți copiii nevoiași. Este o onoare pentru mine să am printre sarcinile mele elaborarea acestui instrument în cadrul pilonului pentru drepturi sociale și să lucrez la planul de acțiune aferent. Lucred uh, cu vicepreședintele uh, Rita, care uh, se ocupă de drepturile copiilor și care, așa cum a spus, se ocupă de drepturile copiilor. Copiii săraci încep viața în condiții de inechitate. Familiile, părinții și copiii trebuie să fie ajutați. Uh, pentru că de obicei copiii săraci trăiesc în familii sărace. De aceea trebuie să considerăm acțiunea pentru copii săraci ca fiind parte dintr-o abordare mai amplă de, a, de combaterea sărăciei. Dacă îmbunătățim viața părinților săraci și le oferim uh, oportunitățile adecvate, și copiii au de câștigat. Pentru părinți avem uh, nevoie de oportunități egale și trebuie să le oferim oamenilor educație de calitate, cursuri de formare și uh, de dobândire de aptitudini, care le, va, le vor îmbunătăți condițiile de viață. Uh, la următoarea sesiune vom discuta salariul minim echitabil. Dar uh, doresc să menționez încă de pe acum că acesta este un instrument care um, contribuie la un trai decent pentru părinți și copii. Trebuie să garantăm de asemenea protecție socială adecvată și să asigurăm accesul la serviciile sociale de bază. Acesta este un instrument important prin care putem combate sărăcia și excluziunea principiul 11 al binomului soci... drepturilor sociale, proclamat și de Parlamentul European, adică de dumneavoastră, uh, subliniază drepturile copiilor la um, învățământ uh, primar accesibil, și de calitate. Și de asemenea spune, vorbește despre dreptul copiilor de a fi protejați de sărăcia. Copiii din medii defavorizate au dreptul de a beneficia de măsuri specifice pentru a li se oferi oportunități egale. Aceste lucruri pot fi uh, furnizate prin garanția pentru copii, care poate avea o adevărată valoare adăugată. În 2018, aproape 19 milioane de copii au fost uh, afectați de sărăcie în statele membre ale UE 27. La momentul respectiv, Regatul Unit era încă uh, membru și uh, ar trebui să adăugăm, de fapt, încă 4 milioane de copii pentru a lua în calcul Regatul Unit. Deci ar fi 23 de milioane de copii săraci trăsătura comună este că sărăcia afectează toate statele membre, chiar și statele membre cele mai bogate. De aceea analizăm uh, un instrument de politică um, care să declanșeze acțiune și măsuri din partea statelor membre prin care să se furnizeze finanțare națională suficientă. Uniunea poate juca un rol important pentru combaterea sărăciei la copii, promovând abordări inovatoare, susținând investițiile adecvate și înființând acest cadru inovator și adecvat. Astfel, statele membre sunt uh, încurajate să promoveze acțiuni concrete pe teren. În pregătirea instrumentului de politică, împărtășesc angajamentul dumneavoastră de a vă concentra pe copiii nevoiași și pe accesul acestora la servicii. În ceea ce privește uh, învățământul uh, primar și um, accesul la servicii de sănătate, la alimente uh, nutritive și la locuință, uh, putem atenua situația defavorizată a acestor copii. Trebuie să facem tot ce putem pentru a crea cel mai bun instrument posibil. De aceea, Comisia va uh, Uh, clădi pe bazele studiilor de fezabilitate pe care le-a uh, cerut Parlamentul European. Primul studiu a fost prezentat luni și ne ajută să definim și să concepem politicile corecte. Garanția pentru copii nu va fi decât unul dintre instrumentele ce vor uh, contribui la combaterea sărăciei și excluziunii în Uniunea Europeană. Așa cum am spus mai devreme, dacă ajutăm părinții, aducem beneficii și copiilor. Comisia va uh, elabora o abordare cuprinzătoare de combatere a sărăciei. Garanția pentru copii va fi un element central din acest uh, puzzle. Planul de acțiune pentru implementarea pilonului, so- pilonului european al drepturilor sociale reprezintă un alt uh, astfel de element. Principiile ne inspiră să concepem uh, politici pentru locuri de muncă, combaterea excluziunii sociale, investiții în educație și aptitudini, protecție socială, servicii sociale accesibile și, mai presus uh, de toate, locuințe accesibile. În 2021 uh, vom prezenta garanția pentru copii, după ce vom face toate pregătirile necesare și după ce ne vom consulta cu toate părțile interesate și după ce uh, vom uh, vedea rezultatele acțiunilor pregătitoare și consultările în ceea ce privește Europa socială, echitabilă pentru o tranziție echitabilă. Comisia ne va ajuta uh, prin acțiunile sale. Vom uh, elabora proiecte pilot valo valoroase și vom trage concluzii în ceea ce privește aceste proiecte în derulare. Ieri am participat la conferința care a închis prima fază a acțiunilor pregătitoare, unde s-a prezentat primul studiu de uh, fezabilitate. Uh, urmează acum derularea fazelor 2 și 3. Trebuie să ținem cont și de posibilitatea sprijinirii prin instrumentele europene de finanțare, printre care și Fondul Social European Plus. Rezoluția Parlamentului European din aprilie anul trecut a precizat că concentrarea pe ISF Plus pentru garanția pentru copii trebuie să se concentreze pe copiii cei mai săraci, cu o un accent pe servicii. Ați cerut ca 5,9 miliarde de euro uh, de la uh, Fondul Social European Plus uh, să fie alocate măcar în procent de 5% pentru implementarea recomandărilor Comisiei din 2013 privind investițiile în copii urm- voi urmări îndeaproape trialogurile pe această temă, dar trebuie să vă spun că nu începem de la zero. Fondurile europene deja ajută foarte mulți copii defavorizați. Prin urmare, obiectivul nostru este să garantăm uh, resurse adecvate pentru sprijinirea copiilor uh, nevoiași. Nu va fi suficientă doar uh, finanțarea prin fonduri europene pentru eliminarea sărăciei la copii. E nevoie și de finanțare națională. Trebuie să se poartă și dezbateri la nivel național în ceea ce privește abordarea problemei uh, sărăciei la copii și cum se poate implementa garanția pentru copii. Rolul parlamentelor naționale și astăzi sunt reprezentate parlamentele naționale aici, sunt în această privință foarte importante, sunt cheie. Dacă ne, le folosim bine, prin Fondul European pentru Dezvoltare și InvestEU putem uh, schimba lucrurile. Însă avem nevoie de un angajament comun, ferm, la toate nivelurile, european, național și local, pentru a investi în copii, pentru o societate echitabilă, durabilă și rezilientă. Uh, combaterea sărăciei la copii este una dintre uh, prioritățile noastre, așa cum a spus uh, vicepreședintele Șuița și uh, nu numai, și de președintele Comisiei Europene. Și s-a dezvoltat această chestiune în cadrul semestrului european. Acest subiect va fi discutat nu doar cu guverne, ci și cu parlamentele naționale, cu societatea civilă și cu autoritățile regionale și locale, adică cu toate părțile interesate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnule Nicola Schmidt, Comisarul European pentru Locuri de Muncă și Drepturi Sociale. Îi voi da cuvântul acum domnului Eduardo Barocu Dumelo, membru al Parlamentului Portugaliei. Aveți cuvântul. Dear co-chairs from the European Stimați copreședinți de la Parlamentul European și uh, președinția um, croată, domnule comisar pentru locuri de muncă, în primul rând vreau să vă mulțumesc uh, pentru că ați adresat invitația Parlamentului Portughez de a participa la dezbatere. Discuția vine la un moment potrivit. Paradigma uh, s-a schimbat. Nu ne mai concentrăm doar pe finanțe publică și austeritate, uh, către o Europa socială puternică și tranziție echitabilă. E bine că Comisia a venit cu ideea garanției pentru copii, ce ține de punctul 11 din pilonul european al drepturilor sociale. Comisia Europeană va prezenta un plan de acțiune pentru implementarea acestui pilon uh, al drepturilor sociale în 2021, probabil în timpul președinției portugheze. Uh, ieri, uh, Comisia Europeană a organizat o conferință încheiind prima fază a stărului de fezabilitate privind garanția pentru copii. Um, la un moment potrivit. Uh, sărăcia uh, la copii este la un nivel foarte înalt și este pluridimensională. Studiul din septembrie 2020, în 2019 arată că 21% de, la sută din copii trăiesc în sărăcie uh, și 9,3 copii trăiesc în familii cu părinți care nu lucrează. Vorbitorul este rugat să vorbească mai încet de președinte. Există o variații foarte mari, diferențe foarte mari între um, sărăcia la copii. În uh, Bulgaria și România copiii uh, sunt... Uh, vă rugăm să vorbiți mai încet, spune președintele. sărăcia la copii este o sursă de inegalitate între statele membre. În 2013, Consiliul a adoptat uh, o recomandare pentru investiția în copii. Progresul implementării a fost uh, lent uh, în 2017, ă, statele membre au ă, luat măsuri, însă progresele au fost foarte limitate. În continuare, există niveluri mari de excluziune socială la copii. În noiembrie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cerând înființarea unei copii privind ă, garanția pentru, co- co- pentru copii. Lucru consimțit și prin ISF Plus în 2019. După transferurile sociale, sărăcia se pare că este mai mare la copii de până la 18 ani. Abordăm uh, sărăcia la copii ca parte dintr-o uh, abordare mai amplă. Înțelegem necesitatea de uh, politici bine orientate. Vrem să investim în um, rețeaua de îngrijire a copiilor uh, și să prelungim concediul de maternitate și paternitate. Garanția pentru copii trebuie să fie o metodă prin care abordăm toate fațetele ale sărăciei la copii. Uh, vrem să garantăm că toți copiii au acces la servicii de sănătate uh, gratuite și de calitate, la învățământ de calitate și gratuit și la alimente sănătoase. Acest lucru este o investiție în stabilitatea uh, Uniunii Europene. Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, trebuie să se pună de acord în privința indicatorilor obligatorii care să stabilească obiective comune pentru reducerea uh, sărăciei la copii. Eradicarea acestea trebuie să fie o prioritate cheie în semestrul european, iar Comisia trebuie să elaboreze indicatori preciși pentru a fi integrați în uh, tabela indicatorilor sociali și uh, de ocupare cheie, care ar putea fi um, folosiți ca statele de statele membre ca repere pentru formularea formularea programelor naționale de reformă și raportelor naționale sociale. În Parlamentul European uh, se dorește uh, alocarea de 5,9 miliarde uh, de euro în ISF Plus 2001-2027, iar statele membre doresc să aloce cel puțin 5% din resursele ISF Plus pentru uh, implementarea garanției pentru copii. Trebuie însă să ne exprimăm îngrijorarea în ceea ce privește uh, CFM-ul actual, care reduce cu 1,7 miliarde uh, ISF Plus, comparativ cu propunerea președinției finlandeze, care deja uh, făcea o reducere de 2,3 miliarde față de propunerea inițială a Comisiei. Există impulsul politic necesar pentru ca garanția pentru copii Um, la care s-a angajat președinta von der Leyen să meargă mână în mână cu negocierile ISF Plus um, actuale pentru și 2027 Trebuie să avem principii comune, sănătate, educare, îngrijirea copiilor, locuințe și nutriție. Copiii vulnerabili nu trebuie să fie rămași, ră, lăsați în urmă în cadrul tranziției digitale. Să elaborăm un mecanism pentru uh, garanția pentru copii va necesita cooperare din partea autorităților publice, serviciilor sociale, ONG-urilor, um, educație, sistemului de învățământ, uh, instituțiilor uh, de învățământ, mediului de afaceri, și sindicatelor. În prezența uh, doamnei Dubravka Șuița, profit de această ocazie pentru a uh, propune ca discuția de azi să uh, fie subiectul cheie al dezbaterilor din cadrul conferinței pentru viitorul Europei, care își va începe activitatea pe 9 mai. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Mergem acum mai departe am să vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute. Domnul Boico Starovic are cuvântul din Slovenia. Here. <laughs> Good. Da, jaz bom govoril kar v slovenščini. Veselim me. Bună ziua tuturor, voi vorbi slovenul. Mă bucur să aud că una dintre prioritățile actualului mandat al Comisiei Europene o reprezintă pilonul drepturilor sociale. Acest lucru va contribui la o Europa mai echitabilă, cu mai multă solidaritate, care în același timp să fie mai strâns integrată. Mă bucur de asemenea să aud că vorbiți despre garanția pentru copii, mai ales pentru acei copii care au nevoie de susținere pentru a avea parte de șanse egale. Sără, sărăcia afectează copiii, are un impact uh, asupra sănătății fizice și mentale și poate afecta chiar și creierul, conform noilor cercetări în neuropsihologie. Este vorba doar de lipsa bunurilor materiale, dar și a capitalului social pentru băieții și fetele care trăiesc în sărăcie. Și desigur că acești copii nu au un punct de plecare uh, egal cu alții. Sărăcia afectează pe cei care se nasc în sărăcie. Aceștia sunt dezavantajați uh, de regulă pe parcursul întregii vieți nu au parte de aceeași uh, uh, apreciere și din partea părinților, au probleme și la școală, unde nu-și pot dezvolta întregul potențial. Sunt limitați de potențialul familiilor și acest lucru creează un cerc vicios din care este greu de ieșit. Pentru Slovenia mă bucur să pot anunța că, conform ultimelor date ale Eurostat, riscul de sărăcie și excluziune socială pentru copii este cel mai scăzut din toate statele membre UE. Totuși, se cifrează în continuare la 13,1%, ceea ce reprezintă o cifră prea mare. Mulțumesc, urmează doamna Svetlana Angelova din Bulgaria. Уважаеми господин председател, дами и господа, на първо място... Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, vreau să vă împărtășesc cât sunt de bucuroasă că pot să îmi exprim părerea cu privire la aceste teme sociale care vor constitui o misiune importantă pentru colegiuitorii europeni în acest mandat. Bulgaria consideră că dimensiunea socială în Europa este importantă. Vrem să subliniem importanța acestei teme în cadrul priorităților Comisiei Europene. Credem că este extrem de important ca Inițiativa pentru copii propusă de Parlamentul European să devină o inițiativă principală a noii comisii în domeniul social. Este o temă pe care o considerăm foarte importantă pentru Bulgaria, nu doar la nivel național, ci și la nivel european. A fost o temă socială majoră a președinției bulgare a Consiliului în 2018, când am uh, adoptat o serie de concluzii ale Consiliului în vederea scăderii sărăciei uh, copiilor și a izolării sociale. Pe aceste baze am construit uh, politica noastră pentru copii Îngrijirile pentru copii reprezintă una dintre reformele principale pe care le efectuăm în Bulgaria. Ne concentrăm asupra copiilor cu vârste de până la șapte ani, mai ales copiii cu dizabilități, precum și um, părinții acestora, dar și asupra viitorilor părinți. Considerăm că e nevoie de o abordare orizontală în parteneriat cu toți factorii interesați, ceea ce poate aduce rezultate. De aceea, Bulgaria este pregătită să participe activ la procesul lansării de noi inițiativă, precum Garanția pentru Copil la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am să dau acum cuvântul Am Evita Lăta Zalite din uh, Letonia. Can you, can you open uh, uh, the mic? Vă rog să aprindeți microfonul. Thank you. Pēdējos gados Latvija pievērš arvien lielāku uzmanību materiālā. Mulțumesc în ultimii ani, Letonia a acordat o atenție mult mai mare a susținerii materiale a familiilor. Pentru copii um, avem uh, priorități. În momentul de față ne gândim la modul în care am putea spori ajutorul pentru familii. Dacă vorbim despre garanții, este foarte important în întreaga Europa și în statele membre să se creeze uh, posibilități similare în ceea ce privește accesul la servicii de îngrijire pentru copii, sistem locativ. Uh, aici mai sunt multe de făcut. Deseori, sărăcia se transmite de la o generație la alta și acestea sunt riscurile care trebuie să ne preocupe. Garanția pentru copii trebuie privită într-o dimensiune mai amplă, nu doar la nivel național, ci și la nivel european. Cu cât sunt mai puternice familiile, cu atât vor, va fi mai puternică și Uniunea Europeană. În Letonia facem demersuri astfel încât fiecare copil să poată crește într-o familie. Avem uh, diferite proiecte de dezinstituționalizare există multe probleme, dar important este să găsim soluții care să funcționeze pe termen lung. Mulțumesc foarte mult din partea Parlamentului European. Are acum cuvântul doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Avem oare nevoie, într-adevăr, de o garanție europeană pentru copii? Fie comisarii sau membrii Parlamentului European ar spune că da, avem nevoie. E foarte important. Și de ce? Pare elementar. De la sine înțeles, pentru că orice copil, indiferent unde trăiește, în Letonia, Germania, Franța sau Croația, fiecare copil are dreptul la educație de calitate, servicii de sănătate, la nutriție corespunzătoare. Însă, dragi colegi, de ce oare aproape 20 de milioane de copii din Uniunea Europeană într-o comunitate bogată trăiesc oare în sărăcie și nu beneficiază de aceste servicii de bază pe care le-am menționat. Nicola Schmidt spunea că acum 5 ani am început această acest uh, demers în care susținem că este nevoie de garanția pentru copii. În mandatul în precedent, Parlamentul European, sau noi am încercat să îi convingem pe membrii altor grupuri politice din Parlament să susțină rezoluțiile noastre. Nu este suficient să existe finanțări naționale, fonduri naționale. Trebuie să cooperăm și doar în astfel vom putea învinge sărăcia în rândul copiilor. Să ne aducem aminte de strategia 2020. Sărăcia ar fi trebuit să fie zero dar acum vedem că doar uh, un milion de copii au reușit să iasă din acea sărăcie. Aș dori să mă adresez membrilor Parlamentelor Naționale. Discutăm în momentul de față cadrul financiar multianual. Și dacă cifrele rămân așa cum sunt în momentul de față, copiii vor continua să trăiască în sărăcie și nu vom uh, crea Europa socială. Vă solicit contribuția pentru a-i salva pe copiii noștri. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție emotivă. Îmi plac uh, politicienii care pun pasiune în ceea ce fac. Urmează domnul Ante Babici din Croația. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, sunt Mă bucur să pot uh, participa la această dezbatere pe această temă importantă pentru Uniunea Europeană ca întreg, care se confruntă cu o populație uh, care îmbătrânește. Și mă bucur că doamna Șuiță a fost uh, aleasă vicepreședinte a Comisiei pentru Demografie și drepturile copilului și protecția copiilor în Croația au fost reglementate. Croația a adoptat o strategie națională pentru drepturile copiilor pentru perioada 2020-2024, unde protecția și bunăstarea copiilor este gândită ca măsură de promovare pentru implementarea standardelor existente internaționale în domeniul drepturile copiilor. Scopul acestei strategii este de a aduce la oaltă pe toți factorii interesați relevanți pentru punerea în aplicare a drepturilor copiilor, pentru a identifica dificultățile, provocările și realizările de până acum și pentru a defini priorități naționale și obiective pentru perioada viitoare. Deci, începând cu strategia Consiliului Europei și drepturile copiilor 2012, 2015, Uniunea agenda Uniunii Europene pentru drepturile copiilor se uh, concentrează pe patru obiective strategice. În primul rând, îmbunătățirea uh, sistemului de ocrotire a copiilor în, în domeniul uh, sănătății, educației, uh, sportului și așa mai departe. În al doilea rând, eliminarea tuturor forme de violență împotriva copiilor. În al treilea rând, asigurarea drepturilor copiilor în situații vulnerabile și, în al patrulea rând, asigurarea unei participări active a copiilor. Așa cum a spus domnul Schmidt în observațiile sale introductive, drepturile garantate a copiilor cu nevoi speciale cu drept la, dreptul la reabilitare, integrare socială și dezvoltare personală trebuie de asemenea susținute. Aici ne încadrează și serviciile medicale. O creșterea copiilor și îngrijirea copiilor este în mare parte responsabilitatea comunităților locale cu disponibilități financiare diferite. Văd că facem progrese, dar întotdeauna este loc de mai bine, mai ales în ceea ce privește protecția drepturilor copiilor în instituție, a copiilor cu dizabilități și a copiilor care trăiesc în familii sărace. Eu cred că următorii șapte ani uh, bugetul UE va veni cu finanțări și în ceea ce privește acest domeniu al protecției drepturilor copiilor. Mulțumesc, doamna Scari Cutuma din Cipru. Thank you. Mulțumesc. Garanția pentru copii la nivel european pleacă de la premiza că unul din patru copii trăiește la limita sărăciei și a excluziunii sociale. Nu este o, doar o cifră mare, ci o crimă împotriva copiilor și împotriva viitorului Europei. 25 de milioane de copii sub vârsta de 18 ani nu au șanse egale la educație, îngrijiri sociale, servicii medicale, nutriție. Trăiesc în uh, spații locative precare. Este o ipocrizie în Europa. Sărăcia în rândul copiilor nu a rezultat peste noapte și nu și ține și de politicii pe care le-am stabilit. A venit momentul să stabilim protecția copiilor ca obiectiv principal, dar nu am fost de aceeași parte a baricadei în trecut atunci când s-au impus tăieri salariale pentru a spori productivitatea, atunci când beneficiile sociale au fost reduse, știam cu toții că acest lucru va face ca zeci de mii de familii să rămână fără asistență. Atunci când politicile au fost de așa natură încât să vizează realizarea uh, obiectivelor stabilite prin diferite programe economice. Dacă nu ne îngrijim de copii, nu avem grijă de viitorul lumii. Acești copii nu au aceleași șanse ca omologilor uh, mai înstăriți pentru a dezvolta competențe personale în uh, școală. Din păcate, Uniunea Europeană, datorită orientării sale politice, nu are o astfel de viziune. Se folosesc cuvinte mărețe și se pretinde astfel că se are grijă de o astfel de problema, uh, problemă, dar uh, fondurile sunt cheltuite în birocrație în loc să ajungă la copii. E momentul să acționăm. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Agnes Ionglerius din partea grupului socialiștilor și democraților în Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezența aici, pentru că cred că este într-adevăr important ca pe tema prevenirii sărăciei copiilor să nu vorbim doar de ceea ce am putea face la nivel european, ci și de ce am putea face împreună și la nivel național. Aș dori să subliniez una dintre observațiile domnului comisar Schmidt în sensul că sărăcia uh, în rândul copiilor nu este doar o chestiune care se întâmplă în statele mai sărace, ci se întâmplă și în țări mai bogate, precum Olanda, țară din care provin și ar trebui să ne fie rușine. Cifrele s-au spus deja și știm că atunci când îți începi viața în sărăcie, ești dezavantajat pe întreg parcursul vieții. Pentru mine este important să vedem cum anume în această cooperare reușim să punem presiuni asupra participanților de la conferința de joia viitoare atunci când vorbim despre CFM. Și aici uh, trebuie să spun că mi-e puțin rușine venind din Olanda, care are un prim-ministru care pune prea mult accentul asupra bugetului și dorește un buget de doar 1% din uh, uh PIB în loc să se uite la nevoi și necesități. Întrebarea mea este cum anume putem uh, găsi susținere pentru pledoria noastră în favoarea unei garanții pentru copii aici la nivel european, dar și la nivel național, astfel încât să putem uh, susține viața copiilor. Mulțumesc, doamna Rosa Sestaras, din partea grupului PP. Uh, yes. Uh, le mulțumesc celor doi comisari și participanților la discuție. Este clar că subiectul referitor la minori este fundamental pentru instituții și pentru Parlamentul European, în special mm, copiii vulnerabili. Eu uh, mă gândesc mai ales la copiii cu nevoi speciale și cu dizabilități, dar dacă există state membre care garantează statul de drept și dacă statele membre sunt uh, cei care garantează că nu există sărăcie la copii, ei bine, eu sunt din Spania și uh, în Spania se presupune că niciun copil nu trebuie să rămână fără uh, școlarizare, fără alimente, fără acces la sănătate. Pentru că dacă serviciile funcționează, automat uh, serviciile operative și tehnice, asistenții sociale și toate serviciile corporațiilor se pun uh, în uh, mișcare pentru ca lucrurile să nu meargă bine. Și dacă se întâmplă acest lucru în Europa, este pentru că ceva cedează. Eu uh, am făcut uh, parte dintr-un guvern regional 10 ani și am fost la primărie 15 ani. Imediat se detectează când o situație este într-o situație vulnerabilă. Copiii sunt subnutriți, nu au locuințe, nu au acces la învățământ. Dacă se întâmplă așa ceva, este clar că ceva nu merge în statele membre. Cum putem structura această garanție pentru copii astfel încât uh, să nu le permitem statelor membre să se relaxeze uh, și noi uh, să îi înlocuim în datoria pe care o au de a face aceste activități. Fondurile structurale trebuie să fie cheltuite bine, trebuie să avem o garanție pentru acest lucru, pentru că de aceea există aceste fonduri și trebuie să fim foarte atenți la ce fac statele membre cu acești bani, să vedem ce nu funcționează, ce nu merge și să vedem cum vine să completeze um, garanția pentru copii uh, lucrurile care deja există și care ar trebui să fie datoria statelor membre trebuie să garantăm că garanția pentru copii este cu adevărat complementară la activitățile și măsurile luate de statele membre, pentru ca uh, păturile cele mai vulnerabile și mai ales copiii uh, să fie protejați. Am spus că unul dintre piloni, unul dintre instrumente uh, va fi combaterea sărăciei. Dacă vorbim despre dizabilități, noi mereu uh, suntem pentru o educație, un învățământ uh, care include pe toți, dar dacă vedem o hartă a dizabilităților, uh, este foarte clar că nu este deloc inclusivă, inclusiv sistemul de învățământ în niciunul dintre statele membre. Învățământul este unul dintre pilonii care vor face lumea mai echitabilă, mai corectă și să nu uităm uh, problematica copiilor uh, cu dizabilități. Mulțumesc comisarilor pentru activitate. Dragos Pilsaru. Domnul Puslaru are cuvântul. Uh, yes, uh, dear colleagues, um, I mean... Dragi colegi, ar fi inutil să continuăm să discutăm această chestiune a garanțiilor pentru copii. Cu toții suntem de acord că e importantă. Nimeni nu poate nega importanța copiilor în societate. Nu. Problema cu care ne confruntăm acum este dacă, într-adevăr, avem acum ocazia extraordinară de a face o reformă fundamentală în societatea noastră. Vorbim de pactul ecologic, de pactul digital. De ce nu facem un pact pentru copii și tineret? Asta e miza reală și e de importanță crucială am putea economisi o mie de miliarde de euro bani cheltuiți ineficient acum pentru că nu investim în prevenție, în uh, uh, uh, copilăria timpurie, în educația timpurie, în propriul tineret și ne trezim cu o notă de plată uriașă pe, pe sectorul public de o mie de miliarde. Am putea finanța pactul ecologic dacă am avea o politică mai bună uh, vizându-i pe tineri și copii. Întrebarea e avem voința politică de a elimina trei obstacole principale. Primul e politic. Pe plan politic, încă există un clivaj între acele grupul care cred în drepturi și în obligația statului de a asigura respectarea drepturilor importantă și alte grupuri care văd investițiile ca fiind esențiale avem date concrete care ne arată că investițiile aduc beneficii sociale și fiscale. Pentru că s-a înțeles în sfârșit că investiția în capitalul uman este esențială și doar dacă le punem la oaltă eliminăm acest clivaj. O altă diferență e cea între public și privat. Există tendința să ne gândim că doar sectorul public este responsabil și asta e ipocrit. Ar trebui să invităm sectorul privat cu instrumente adecvate să intervină. CFM este esențial, dar dacă dorim să avem uh, instrumente eficiente, cum ar fi InvestEU, care să ne deschidă și spre sectorul privat, doar așa avem succes. Și apoi, un al treilea clivaj care presupune implicarea autorităților locale, cei din teren. Aceste probleme nu pot fi rezolvate fără participarea tuturor părților. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Următoarea intervenție, doamna Alicia Homskimel din partea Socialiștilor Democraților. Mulțumesc foarte mult. Ascultând uh, intervențiile colegilor, uh, putem fi, pot, pot concluziona că uh, suntem cu toții de acord că sărăcia la copii este una dintre provocările cu care ne confruntăm în toată Europa Uh, unul din patru copii sunt în risc de excluziune socială și unul din zece sunt uh, într-un context de excluziune socială și uh, sunt lipsiți de anumite lucruri. Inegalitatea începe de la o vârstă foarte fragedă și, desigur, oportunitățile copiilor săraci sunt inevitabil mai puține. În decembrie 2018, Parlamentul a convenit ca viitorul ISF Plus să crească cu 5,9 miliarde de euro pentru uh, garanția pentru copii. Prin această cifră a recunoscut că reducerea sărăciei trebuie să fie unul din obiectivele viitorului buget al Uniunii Europene. Văzând uh, cum uh, s-a prezentat vinerea trecută uh, propunerea pentru cadrul financiar multianual cu anumite reduceri la anumite rubrici foarte importante pentru progresul social al Uniunii Europene, este puțin îngrijorător um, și va trebui să vedem cu aceste cifre cum putem să facem față situației. Statele membre trebuie să facă față acestei probleme, desigur, dar uh, dacă Uniunea Europeană poate ajuta, pentru că problema cu care se confruntă toate statele membre, ar fi bine să o și facă. La nivel financiar este important să vedem cum uh, poate fi abordată această problemă. Thank you very much. The next one is... Mulțumim. Următoarea intervenție, doamna Fabiola Cardoso, din Portugalia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Îmi face plăcere deosebită să fiu astăzi alături de noastră și să particip la acest proiect. E un proiect cum nu se poate mai viu și dinamic. Nu vorbim doar de cifre aici, vorbim de persoane, de ființe umane. Și cu atât mai important e faptul că vorbim de copii, de viitorul nostru. am ascultat cu mare atenție ce a spus eh, doamna eh, comisar pentru democrație și demografie și, în ultimă instanță, avem aici o asociere de termeni cum nu se poate mai fericită. Să ai în același portofoliu două teme atât de importante, ceea ce ne permite să combatem, pe de o parte, sărăcia și, pe de altă parte, să întărim componenta demografică și incluziunea. Demografia e un instrument util dacă dorim să atingem aceste obiective asigurându-ne că ele merg mână în mână. Aș o întrebare. Să avut în vedere măsuri de diferențiere care să țină cont de discrepanțele care încă persistă în multe state membre între băieți și fete. Cum va fi rezolvată această problemă? Se au în vedere măsuri de diferențiere în ceea ce privește orientarea sexuală și identitatea individuală, măsuri care să permită să combatem numeroasele forme de violență care persistă încă în societate și sunt îndreptate împotriva acestor categorii de copii. Mulțumesc foarte mult. Domnul Golobiecki din Polonia urmează. Domnule președinte, Stimați comisari, domnilor și domnilor, această inițiativă ne interesează foarte mult, această garanție europeană pentru copii. Mi-a făcut uh, plăcere să aud despre această inițiativă și uh, le întâlnirea cu domnul Schmidt din Parlamentul, uh, din Parlamentul polonez. Combaterea sărăciei copiilor este o prioritate pentru guvernul polonez. Din aprilie 2016 am introdus măsuri de sprijin financiar pentru familiile cu copii. ca parte a unui program numit Familia 500 Plus. Este cel mai mare transfer de fonduri către familiile poloneze din 89 încoace. Programul Familia 500 Plus urmează să îmbunătățească situația demografică din Polonia și să reducă sărăcia în rândul tinerilor. Este o investiție în capitalul uman. Un alt program introdus în Polonia este programul pentru cei între vârsta de, vârsta de 7 și 20 de ani, care sunt încă într-o formă de învățământ și poate continua până la vârsta de 24 de ani. Și le oferim sprijin ca să le asigurăm un bun început de viață. De asemenea, am sporit accesul uh, la îngrijire pentru copii de până la șase ani, o componentă importantă a politicii noastre pro-familie. O altă inițiativă de sprijin a familiilor cu copii este cardul pentru familiile numeroase. E un instrument care sprijină familiile cu mulți copii și le permite să beneficieze de anumite reduceri în magazine și în alte locuri. Acest card pentru familie mari a fost o inițiativă extrem de populară și mai bine de 6500 de parteneri s-au înscris în acest mecanism, oferă reduceri și alte elemente, măsuri de sprijin. Și aș mai dori să vă spun un lucru, domnilor și domnilor. Aceste inițiative merită atenție și în acest context nu trebuie să scăpăm din vedere și internetul și violența online. Și vă mulțumesc foarte mult pentru întrunirea de astăzi, mulțumim și noi foarte mult. Toate persoanele de pe lista intervenit. Cred că a fost o discuție extrem de utilă și doresc să le mulțumesc reprezentanților comisiei pentru contribuția lor. Înțelegem cu toții foarte bine care sunt problemele prezentului și mă bucur că în dezbaterea uh, noastră am identificat o idee generală de sprijin uh, în direcția soluționării acestei probleme vrem să facem un lucru care mi se pare extrem de logic, și anume să ne asigurăm că orice copil ar trebui să beneficieze de oportunități, de șanse egale cu toți ceilalți membri ai societății. Avem, prin urmare, foarte multe de făcut Vă vor mai fi multe de spus în legătură cu aceste inițiative, aveți sprijinul meu fără rezerve și cred că cu toții putem fi de acord că Comisia și guvernele tuturor statelor membre ar trebui să abordeze chestiunea cu maximă seriozitate noi în ceea ce ne privește. Considerăm că fiecare copil trebuie să beneficieze de șanse egale la educație și la realizarea propriilor vise. Asta oriunde ar locui ei. Și trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a realiza acest obiectiv. Și de asemenea, sunt convins că aceasta este o problemă care va fi soluționată în viitorul apropiat. Acum îi dau cuvântul uh, doamnei Duriș Nicolsonova, care va prezenta a doua temă, salariul minim echitabil. Trecem acum la partea a doua a ședinței noastre, însă tema pare să se lege de cea anterioară. După cum a spus domnul comisar Schmidt, măsurile pe care le luăm acum în sprijinul părinților îi vor ajuta și pe copii. În primul și în primul rând doresc să-i dau cuvântul domnului comisar Schmidt pentru o scurtă prezentare a temei. Salariul minim echitabil. Intervenție fără microfon. Un salar decent este esențial dacă dorim uh, un standard de viață decent pentru toți angajații în Europa. Acest lucru este evidențiat în principiul 6 din pilonul european al uh, drepturilor sociale. Salariile minime prevăzute prin lege sau prin uh, contractele colective sunt deosebit de importante în a-i proteja pe cei cu venituri mici. Acestea previn sărăcia celor care au un loc de muncă și, de asemenea, elimină inegalitățile. Este un stimulent uh, spre, spre un plus de efort la locul de muncă și promovează egalitatea între sexe în același timp. Însă situația diferă între statele membre și chiar în interiorul anumitor state membre. Inegalitățile au crescut în multe părți ale Europei, unde angajații cu venituri mici eh, s-au pomenit că puterea lor de cumpărare scade mult mai mult în raport cu scăderea înregistrată de, de alte grupuri. Asta contrazice promisiunea europeană de prosperitate generală și de progres social. De aceea, doamna van der Leyen s-a angajat, și citez, să propună un instrument juridic menit a asigura orice angajat că va primi un salariu minim echitabil. În acest context, în 14 ianuarie, Comisia a adoptat documentul care lansează prima etapă de consultare a partenerilor sociali în legătură cu nevoia și posibila direcție a acțiunilor europene privind salariul minim. O inițiativă europeană, în acest sens, va crește, în primul rând, puterea de cumpărare a celor cu salarii mici din toate statele membre, stimulând astfel cererea, fără a periclita nivelul ocupării forței de muncă și competitivitatea se va realiza de asemenea convergență în, în domeniul condițiilor de lucru între statele membre și se vor crea condiții echitabile pentru companiile care operează pe piața unică. Și în al treilea rând, un impuls politic sporit în direcția creșterii salariului minim prin sprijinirea eforturilor făcute în prezent la nivel național. Noua inițiativă nu va impune un salariu european uniform. Salariul minim nu poate și nu va fi același peste tot în Europa. Se va ține cont de implicațiile pentru ocuparea forței de muncă și de a, putere economică. Tot așa, în ceea ce privește introducerea unui salariu minim statutar nu se va avea, nu, nu, această temă nu se va aplica atâta timp cât există contracte colective de muncă care funcționează eficient. Acest sistem nu va fi afectat de dispozițiile privind salariul minim statutar. Acestea vor continua să fie garantate și protejate. Inițiativa va veni să întărească contractele colective în acele state unde sunt probleme. Și în acele state ar trebui să promovăm dialogul social și construcția instituțională de parteneriate sociale. Prin urmare, salariile minime vor continua să fie stabilite fie prin lege, fie prin contracte colective, cu respectarea tradițiilor naționale și cu respectarea autonomiei partenerilor sociali. Am lansat uh, prima etapă a consultării cu partenerii sociali după această consultare, care se încheie la finele lui februarie, începutul lunii martie, Comisia va examina opiniile exprimate de partenerii sociali. Dacă partenerii sociali decid să negocieze între ei, atunci Comisia va demara o a doua etapă a consultărilor pentru a-i consulta în legătură cu posibilul conținut al unei inițiative europene privind salariul minim echitabil. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Doresc acum să dau cuvântul doamnei Sergiani Biziu. Nu știu dacă v-am pronunțat bine numele, spune doamna președintă e, e greu pentru mine, spune însă, membra Comisiei Permanente pentru Relații Sociale ale Parlamentului Elen. 5 minute, vă rog. Chiris Chiri. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. În primul rând doresc să mulțumesc uh, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru această inițiativă foarte potrivită, care dovedește că uh, doamna președinte cunoaște uh, faptul că Uniunea Europeană trebuie să garanteze condiții uh, corecte, echitabile și decente pentru toată lumea. Acesta este un instrument necesar și reprezintă un prim pas pentru atingerea acestui obiectiv respectiv introducerea unui salariu minim. Ca femeie, sper că acest lucru va contribui, dacă nu la eliminarea totală, cel puțin la micșorarea discrepanței salariale. În Grecia, ă, salariul minim este reglementat din 2012. Din 2013 am introdus sistemul actual de ă, salariu minim ă, statutar care a rezultat ca este rezultatul consultărilor ample în, ale guvernului cu experții din diferite subiecte în domeniul economiei, muncii, politicilor sociale și a relațiilor de muncă. Conform legislației uh, elene, salariul minim este stabilit uh, ținându-se cont de condițiile uh, economiei grecești și perspectivele sale de creștere. Se ține cont de uh, competitivitate, rata șomajului, de venituri și de salarii. Acest proces a fost introdus pentru prima dată în septembrie 2018 și a fost finalizat în ianuarie 2019 printr-o decizie ministerială pe baza căreia salariul minim a fost stabilit la 650 de euro. Uh, ca să înțelegeți uh, puterea de cumpărare pe care o acordă acest lucru, trebuie să vă spun că uh, prețurile sunt cam ca în Bulgaria, în timp ce în, în Luxemburg sumă, această sumă este mult mai mare. V-am dat aceste exemple uh, pentru că am vrut să mă refer la cel mai mare și cel mai mic salariu minim uh, din, uh, salariu minim din Europa. Până în 2011, în Grecia, salariul minim a tot crescut în Grecia și ultima creștere a avut loc în iulie 2011. În martie 2012, salariul minim a fost redus cu 22% pentru cei care au uh, peste 25 de ani și uh, cu 22% uh, pentru cei dintre, între 18 și 22 de ani, 25 de ani, ca um, rezultat al programelor de ajustare fiscală. Salariul minim și creșterea acestea în 2020 este un subiect de discuție în Grecia la ora actuală. Creșterea salariului minim este legată și de beneficii uh, care vor crește și ele, bonusuri care vor crește și ele ca rezultat al uh, creșterii salariului minim. Această potențială creștere va afecta aproximativ 700.000 de angajați care fie primesc salariul minim ca angajați permanenți cu normă întreagă sau uh, parlament sau uh, angajați uh, temporari care primesc 500 de euro sau mai puțin. Primul ministru Elen a spus că guvernul este pentru creșterea salariului minim, însă acesta depinde de uh, rata de creștere a economiei Greciei și de productivitatea acesteia. Salariul uh, minim a fost o temă uh, de preocupare în Uniunea Europeană care dorește să asigure o creștere a locurilor de muncă, să combată inechitatea uh, salarială și să combată fenomenul uh, oamenilor uh, care au un loc de muncă, dar totuși sunt săraci. Grecia este pentru introducerea unui salariu minim și credem că ar trebui să existe un mecanism european care să permită legislatorului național să-l stabilească. Grecia promovează și consolidează dialogul social și procesele democratice. Politicile noastre economice au ca obiectiv uh, realizarea unui conținut social și ele sunt uh, legate de protecția angajaților. Respectăm, desigur, tradițiile sociale și autonomia partenerilor sociali. De asemenea, ținem la libertatea lor de negociere. În concluzia, esența activităților Uniunii Europene nu uh, au de-a face cu acronime dificil de înțeles, ci cu efectul politicilor asupra vieții de zi cu zi a angajaților. Acestea sunt obiectivele noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Vom uh, deschide acum uh, discuția între membrii parlamentelor naționale și deputații europeni. Avem o listă lungă de vorbitori și deja suntem în întârziere pentru că această reuniune trebuie să se închidă la orele 19. Am să vă rog să fiți atenți la timpul de vorbire. Vă revine maxim un minut și jumătate. Îmi pare rău, dar nu avem ce face. Îi dau cuvântul doamnei Ana Johansson din Suedia. Tack, fru ordförande. Låt mig börja med att vara väldigt tydlig med att Sverige ambition. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș uh, începe prin a spune că salut uh, ambiția Comisiei de a consolida Inițiativ gällande și de a îmbunătăți uh, condițiile de viață. Înțelegem și respectăm inițiativa Comisiei pentru înființarea unui salariu minim în Uniunea Europeană, însă trebuie să, ca acest lucru să se realizeze cu respectarea competențelor naționale. Constatăm cu satisfacție că Comisia ne spune că salariul minim va respecta tradițiile naționale ale statelor membre și că acest obiectiv de salariu minim poate fi atins în mai multe uh, moduri. Ne îngrijorează când dezbaterile vorbesc despre o legislație obligatorie în această materie. Piața muncii uh, suedeze se bazează uh, pe autoreglementare și negociere colectivă. Noi uh, reglementăm, acesta reglementează salariile și condițiile de muncă. Astfel, acest model ne-a permis să ajungem la salarii corecte, rămânând competitivi și având o rată mare de ocupare. Acest model uh, complex uh, și foarte bun trebuie să poată continua să existe. Pentru sindicate și pentru partidele din Parlamentul suedez este important ca Uniunea Europeană să nu legifereze în uh, materie de salariu minim național. Nu avem nicio problemă în ceea ce privește, nicio problemă cu realizarea unei recomandări dar trebuie neapărat ca noi să punem, să adoptăm independent prevederi pe piața muncii. Suedia cere, prin urmare, Comisiei și Parlamentul să țină cont de faptul că o soluție uniformă nu poate exista. Dau cuvântul acum unei deputate din Bulgaria. Mulțumesc foarte mult doamnă președinte. Subiectul salariului minim este foarte important pentru Bulgaria, nu numai pentru că avem provocări demografice serioase, dar și pentru că dorim să avem standarde de viață înalte pentru toată lumea. De aceea, în Bulgaria, am început o dezbatere amplă pe marginea acestei inițiative a Comisiei Europene și vom lucra pentru ca în noiembrie să putem uh, contribui la planul de acțiune pentru pilonul drepturilor sociale. Bulgaria este unul dintre statele membre care are salariu minim național bazat pe realitățile economice ale țării noastre și pe posibilitățile pe care le au angajatorii. Pentru noi este foarte clar că acesta reprezintă o bază solidă pentru creștere economică și permite să crească cererea la nivel național și să uh, asigure asigură un nivel sporit, un nivel crescut de standarde de viață. la nivel european, o astfel de măsură ar garanta mai multă transparență. Are cuvântul acum deputatul european Johan Danielson. Mulțumesc. Mulțumesc, Nicolas, pentru uh, discursul tău introductiv. Am avut uh, ocazia de a discuta uh, subiectul salariului minim european și înainte și Colega mea de la uh, Parlamentul Național uh, a spus că nu suntem pentru o directivă, că am preferat o recomandare, dar eu aș vrea să îndrept discuția către o altă direcție. Ieri um, la, la Eurofound am discutat uh, problema sărăciei. Cei cu riscul cel mai sporit de sărăcie internă sunt lucrători um, pe perioadă limitată involuntari, uh, autonomii, liber profesioniștii și cei care au contracte temporare. Ce putem face împreună cu această inițiativă, alături de această inițiativă, pentru a ne asigura că o mare parte din populația Europei are posibilitatea de a avea uh, contracte uh, pe durată determinată, dar cu normă întreagă. Doamna Mara Calis are cuvântul din România. Thank you very much, Madam Chair. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. România așteaptă cu uh, mult interes uh, decizia dumneavoastră pe această temă și apreciem faptul că respectați decizia națională, pentru că fiecare țară are propriile sale uh, specificități. România are uh, salariu minim uh, reglementat uh, legal, se reglementează prin hotărâre de guvern, dar nu pot să nu mă întreb ce se întâmplă când actorii sociali nu se pun de acord. Și mă refer acum la sindicate și la angajatori, pentru că uneori sindicatele și patronatele nu sunt de acord. Nu pot, dacă nu pot negocia astfel încât rezultatul să fie pozitiv. Uh, atunci ar trebui să ne gândim la o lege, uh, un proiect de lege referitor la salariul minim care are uh, uh, ia în calcul doar măsurătorile economice, precum inflația sau productivitatea muncii, pentru că până la urmă creșterea salariului minim trebuie să fie o consecință a realităților economice din fiecare stat membru. Vreau să precizez că, de exemplu, în România, un IMM-urile uh, uh, sunt responsabile pentru 58% din PIB. Deci e important ce măsurători luăm, uh, ce indicatori luăm în calcul pentru a nu distruge uh, sectorul privat. Mulțumesc! Mulțumesc, Anghius Deselis din Malta are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Comisia Europeană discută și propune acest cadru al uh, salariului minim în toate statele membre. În Malta deja există un salariu minim obligatoriu pentru toți lucrătorii. În 2017 s-a revizuit salariul minim și am convenit cu partenerii sociali uh, că lucrătorii nu pot primi salariul minim uh, mai mult decât un an. După un an, ei trebuie să fie plătiți mai mult, trebuie să primească la salariul de bază o sumă mai mare. Chiar dacă există o lege referitoare la salariul minim, un lucrător nu poate să-l primească mai mult de un an. Noi uh, am crescut salariul minim 5 ani la rând și nu am crescut impozitele în această perioadă. Doamnă președinte, pentru persoanele cu dizabilități, avem mecanisme care le permit să lucreze, să intre pe piața muncii. Și în aceste mecanisme am inclus multe dintre uh, prevederile despre care am discutat aici. Dar chiar, așa, chiar și așa și chiar cu aceste mecanisme, unii dintre uh, oamenii cu dizabilități nu pot să lucreze. Însă vrem să le oferim demnitate și de aceea vrem să le să le garantăm și lor un salariu minim în cazul în care lucrează, pentru că vrem să uh, aibă un trai demn. Uh, oamenii care uh, uh, au dizabilități și nu pot lucra primesc o alocație care le permite să trăiască uh, cu demnitate. Doamna Bischoff are cuvântul acum de la Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că legăm astăzi două teme, sărăcia copiilor și salariul minim. Pentru că e clar că cele două se întrepătrund. Dacă nu există salarii minime, va exista întotdeauna sărăcie în rândul copiilor. De aceea este important să abordăm această chestiune și bine Comisia are curajul să facă acest lucru. Și așa cum spunea și colega, am avut strategia 2020 unde am vrut, în condiții neobligatorii, să reducem sărăcia, dar nu a funcționat acum. Încercăm la modul serios. Aceasta este calea cea justă, însă auzim că există poziții diferite, pentru că există țări unde există uh, mulți săraci care, uh, chiar dacă lucrează, sunt săraci și sunt țări unde există um, o bună tradiție a contractelor colective de muncă. De aceea este important ca um, factorii sociali să fie susținuți, să pentru că, până la urmă, salariile minime sunt doar uh, un punct de plecare Ideea este să avem uh, salarii bune în Europa, în unul din, pe unul dintre cele mai bogate continente din lume. Nu putem doar spune că reducem salariile minime și intervenim în uh, relațiile dintre sindicate și angajator, cum s-a întâmplat în Grecia, ci trebuie să ne asigurăm că toți cei care lucrează în Europa pot să trăiască de pe urma salariului lor. Mulțumesc, domnul Barță din Ungaria. Kedves képviselőtársaim, Magyarországgyűlés nagy figyelemmel követi nyomon a bizottság. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul maghiar urmărește îndeaproape consultările comisiei în ceea ce privește un salariu minim echitabil. Ne dorim însă să se respecte și prevederile naționale și uh, convențiile colective și sperăm că partenerii sociali maghiari să participe la aceste consultări. În ceea ce privește Ungaria, în ultimii 10 ani salariul minim și salariul uh, minim al celor care au terminat studii uh, uh, secundare s-au dublat și sunt din cele mai importante, cele mai mari din Uniunea Europeană. Încă nu știm detaliile propunerii, însă deja avem îngrijorări în ceea ce privește temeiul juridic și competența partenerilor sociali. Mi-ar plăcea de asemenea să subliniez faptul că Comisia trebuie să țină cont de rezultatele consultării publice și trebuie să elaboreze o analiză aprofundată a impactului. Știm cu toții că în contextul economic actual salariile cresc uh, în toată Uniunea Europeană, chiar și fără intervenția Comisiei, mai ales în noile state membre, așa cum se vede în raportul comun privind uh, ocuparea locurilor de muncă să nu uităm că regulile sunt diferite în ceea ce privește salariul minim și că aceste chestiuni țin uh, de competență națională. Doamna Ștano, care cuvântul de la Parlamentul European. Uh, Mulțumesc. Grupul nostru politic, GUE, a luptat pentru o abordare unitară în ceea ce privește salariul minim și venitul minim în Uniunea Europeană. Aș dori să amintesc că în rezoluția noastră din aprilie 2019 vorbeam despre un venit minim. Și, domnule Schmidt, chiar sperăm ca Comisia dacă se apleacă asupra acestei teme a salariului minim, să nu uite nici de venitul minim la nivel UE, pentru că mai ales sărăcia în rândul copiilor și combaterea acesteia se leagă mai mult de un venit minim decât de un salariu minim. Dacă vorbim despre salariu minim, atunci ne temem că se va propune un fel de salariu mediu între statele membre. Dar vom avea ocazia să discutăm acum. Mulțumesc că uh, următorul vorbitor din Ungaria. Mulțumesc uh, pentru această posibilitate de a lua cuvântul. Domnule comisar, de fapt, susținem inițiativele menite să construiască o Europa puternică și sunt de acord cu uh, tot ce spuneți. În Europa este nevoie de această posibilitate de a, de a, de a permite statelor membre uh, aceste lucruri. În ceea ce privește inițiativele sociale, baza acestora poate fi o economie puternică. Însă nu putem construi o economie puternică decât creând condițiile sociale necesare. Competențele lucrătorilor determină mersul economiei. În Ungaria avem 4,4 uh, milioane de locuitori și 3,1 milioane de locuitori au un salariu mai scăzut decât media europeană. Deci noi suntem pentru introducerea acestei măsuri. Știm de asemenea că mai multe țări deja au experiență în uh, materie de salariu minim și acordăm o atenție deosebită asupra acestei inițiative și mai ales dialogului cu uh, partenerii neguvernamentali și cu părțile interesate. Avem uh, nevoie de experiențe comune, pentru că dosarul este important. Interpreții ne vor părăsi la ora 19. Uh, Sunt foarte mulți oameni înscriși la cuvânt, deci aveți doar 1 minut și 20 de secunde fiecare. Îmi pare rău. Nu uh, eu decid aceste lucruri. Următorul vorbitor, domnul Doamna Demirel din Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă președintă. Carta Socială Europeană prevede la articolul 4 dreptul la un, o salarizare echitabilă și în această carte se spune foarte clar că oamenii care lucrează trebuie să primească un salariu corespunzător pentru a le asigura un standard de viață. Acum, sigur, există discuții cu privire la ce înseamnă echitabil, corespunzător, însă prin această prevedere, cu siguranță, ideea era să se excludă ca oamenii care lucrează să trăiască în sărăcie oameni care lucrează și uh, au un salariu sub 60% uh, din medie sunt uh, în pericol de sărăcie. Deci dacă vrem să respectăm Carta Socială Europeană, trebuie să stabilim în acest domeniu salarii minime clar definite, ceea ce este 60% din venitul mediu. Nu e suficientă introducerea unor salarii minime. În majoritatea statelor membre există un salariu minim și eu eu vin din Germania și la noi există un salariu minim, însă acesta este atât de mic încât uh, oamenii care uh, câștigă doar salariul minim, ulterior, când ajung la bătrânețe, sunt uh, în pericol de sărăcie. De aceea cred că e nevoie de o definiție pentru a arăta ce protejează de sărăcie și un ultim punct, domnul președinte, Uniunea Europeană nu face politică salarială, nu despre asta este vorba, ci despre egalizarea condițiilor de muncă la nivel european. Mulțumesc, doamna Dura Fernandez din Parlamentul European. No, voi avea în parte parte o eu voi vorbi în calitate de deputată, dar și în calitate de cetățean spaniol, pentru că guvernul spaniol nu a putut uh, trimite deputați spanioli pentru că nu s-au constituit uh, deocamdată comisiile. Vreau să vă mă explic situația din Spania, deși cred că o cunoașteți. Uh, acum, actualul guvern socialist, în coaliție cu stânga, s-a angajat să crească salariul minim. Există salariul minim stabilit de guvern în Spania. Deci a promis că îl uh, va crește la 60% uh, din uh, salariul mediu recomandat de um, Organizația Mondială a Muncii. Este adevărat că un salariu minim stabilit de guvern poate să scadă atunci când se schimbă guvernul și orientarea politică a acesteia. Deci trebuie să existe de aceea o inițiativă comunitară care să garanteze aceste salarii decente ca un alt element de combatere a sărăciei. Este adevărat că nu vom elimina sărăcia doar cu un salariu minim, dar este un element uh, absolut necesar pentru a realiza acest lucru grupul socialist uh, spaniol luptă pentru o inițiativă care să consolideze negocierea colectivă și poziția lucrătorilor, dar care să garanteze în același timp salarii decente în toate statele membre. Mr. Radke, Mr. Denis Radke, European... Mulțumesc, domnul Denis Radke, din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aveți o misiune dificilă, pentru că tema salariului minim nu este doar una care creează uh, o atenție sporită, vedem asta și din dezbatere, ci mai aveți și uh, problema că șefa dumneavoastră v-a spus că în primele 100 de zile trebuie să veniți cu o propunere. Însă aici mai trebuie spus foarte clar că în abordarea acestei chestiuni dificile aveți nevoie de toată susținerea pe care o meritați. Pentru că, iată, cum au intervenit și colegii din țările nordice, acolo înțeleg că există temeri pronunțate pentru că tocmai în țările nordice și în Austria există sisteme uh, funcționale și toată lumea se întreabă ce efecte va avea ceea ce se va întâmpla cu nouă propunere asupra sistemului meu. De aceea cred că în această dezbatere nu trebuie doar să ne uităm ce funcționează și unde, ci să vedem și unde nu funcționează lucrurile, unde nu este o tradiție în ceea ce privește parteneriatele sociale și de aceea uh, solicitarea mea adresată celor uh, unde sistemele funcționează să vină să ne ajute cu experiența lor. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Mulțumesc! doamna N. Sander din partea Parlamentului European ca ultimă vorbitoare. La... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, domnule comisar. Salut și eu toate inițiativele care presupun o Europa mai socială, ingredient esențial dacă vrem să-i protejăm pe cei mai vulnerabili, pe copiii pe care am menționat, dar și pentru un plus de justiție socială între salariații din diferitele state membre și adesea pentru a veni chiar cu un plus de concurență loială pe piața europeană. Ați decis să vă implicați uh, în această chestiune a salariului minim? Va fi greu? Am auzit și noi uh, astăzi uh, poziții divergente. Dificultatea e, pe de-o parte, respectarea principiului subsidiarității a specificului național și, în același timp, să avem o inițiativă europeană. Și atunci întrebarea mea e simplă. Aveți în vedere cumva și alte instrumente alte posibilități de a crea un plus de conveniență socială, alte instrumente mai ușor de pus în practică. Vă mulțumesc foarte mult. În încheiere, pot să spun că am văzut cu toții corelația între un salariu echitabil minim la nivel general european, eh, vedem corelația cu eh, garanția pentru copii, dar nu suntem cu toții de acord că avem nevoie de un salariu minim. Deci va fi o problemă, va fi greu domnului Schmidt, întregii comisie, vă urăm succes. Acum aș mai avea două anunțuri de făcut. Sper, spune doamna președinte, că interpreții încă lucrează. În primul și în primul rând, de aici se va merge în grup la Casa Istoriei Europene. Nu lăsați obiecte personale, pentru că odată ce părăsiți clădirea, nu mai puteți veni înapoi. Așa că vă rugăm să vă luați toate obiectele personale cu dumneavoastră. Vă mulțumesc!